Ah, guten Tag, herzlich willkommen zur Sitzung. Bine ați venit la eh, reuniunea Comisiei eh, de eh, Control Bugetar. Nu văd să fie introduse obiecții la ordinea de zi. Regimul lingvistic este comunicat în cont news și reuniunea noastră este transmisă prin web streaming. Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede sesiune de votare. Domnul Bart Stas. președintă, ați început cam rapid. Am o întrebare legată de ordine de zi. Mâine avem o audiere între 14.30 și 16.30, cel puțin așa știam eu. Și apoi mai am o întrebare în legătură cu programul Uh, schimbul de opinii uh, de după audiere 16.30-17.30. Mă întreb dacă nu putem uh, să, avem, să scurtăm puțin acel punct, pentru că Eh, practic eh, vom fi primit eh, textul foarte proaspăt, mai trebuie să reflectăm la cele spuse de domnul Oettinger, deci poate că în loc de 30 de minute ar trebui să reducem timpul la 10 minute afectat acestui punct de schimb de punct de reflexie, pentru ca să avem și o audiere ușor prelungită cu domnul Oettinger. Se poate așa ceva? Da nu știm nu știu dacă eh, domnul comisar are timp mai mult de 90 de minute la dispoziție, dar audierea o să țină atâta cât trebuie să țină până la urmă. Asta este și practica noastră curentă. Sper să putem pune toate întrebările pe care le avem și să primim toate răspunsurile eh, în consecință. Vreau să vă atrag atenția, în special coordonatorii, că m-aș eh, bucura dacă rezoluția pe care o planificăm pentru mâine ar fi semnată și de uh, coordonare, coordonatori. Um, deci sunteți invitați uh, să uh, contrasemnați această, acest proiect de rezoluție care va fi finalizat până mâine dimineața. Și evident că mai pot fi depuse și amenamente la acest proiect de rezoluție, indiferent dacă semnați sau nu rezoluția. Mulțumesc. Martina mi se pare foarte rezonabilă propunerea lui Bart Stas și mie mi se pare că trebuie să avem o adere bună, de calitate și dacă întrevedeți că domnul comisar o să aibă mai mult timp la dispoziție, ar trebui să ne prelungim mai mult uh, cu audierea și uh, aș uh, aș propune și eu să concentrăm puțin, să reducem timpul afectat dezbaterii rezoluției. O să-l întrebăm pe domnul comisar, dacă are puțin mai mult timp la dispoziție. Va trebui însă să vorbim despre proiectul de rezoluție. O să găsim însă până la 16.30 uh, uh, timp pentru fiecare dintre aceste puncte și dacă o să avem nevoie de mai puțin timp pentru rezoluția pe tema Ungarei, atunci uh, cu atât mai bine. Oricum, mâine dimineață or, o să mai discutăm Ungaria și cu alte, o să discutăm și alte câteva cazuri, deci tema o să fie deja, să zicem așa, vehiculată dimineața. Just to agree with what the previous speakers have said. Doar uh, vreau să susțin antevorbitorii în ce privește posibilele schimbări. Bun. Evident că uh, i-am transmis deja multe întrebări, o să mai adăugăm câteva întrebări la cele primite deja de comisar. Uh, vom avea audierea, vom avea o, o rundă pentru toți uh, conatorii, apoi o rundă de întrebări pentru uh, ceilalți membri, astfel încât toată lumea să aibă posibilitatea să adreseze întrebări comisarului și coordonatorii și membrii. Da? Deci sunt dispusă să limitez timpul de intervenție pentru fiecare uh, dintre dumneavoastră la 2-3 minute ca să și ajungem la rezultate concrete. Mulțumesc. Bart Stas. Bun, o să încercăm să ne ținem de timpul uh, de vorbit uh, afectat, dar până la urmă o să avem întrebări de timp, uh, tip ping-pong, o să răspundă Oettinger la fiecare întrebare individual sau va răspunde la un calup de întrebări. Eu cred că un o interacțiune de tip ping-pong ar fi mult mai interesantă pentru noi. Pentru că dacă așteptăm întâi ca domnul Oettinger să adune nu știu câte întrebări și el răspunde în final sumar și generic la aceste întrebări, atunci el are mai multe șanse să uh, se schiveze, să mai uite de o de o întrebare. Și să știți că degeaba suntem webstream, că nu, nu mă văd în ecran deloc ca lumea. Da, putem organiza sesiune de întrebări eh, gen ping-pong. Da? Deci o întrebare 2-3 minute, răspunsul comisarului 3 minute. Ceva de genul ăsta. Deci eh, să știm că eh, știm că răspunsul plus întrebarea nu trebuie să despășească mai mult de 5 minute. Și atunci fiecare dintre dumneavoastră știți cât vreți să vă întindeți cu uh, întrebările. Trecem la sesiunea de vot. Raportul domnului Țelă, scarea de gestiune pentru comisie. Vreți să luați cuvântul? Doamne președinte, am vorbit foarte mult despre această descărcare de gestiune. Acum cred că a venit timpul să votăm și să îi dăm o formă finală acestui raport. Mulțumesc. Ines. Mulțumesc. Mulțumesc și colegului Țelăr pentru munca sa. Aș dori să vă anunț că retrag amendamentul 421. Îmi cer scuze, știu că am înnebunit secretariatul săptămâna aceasta cu toate modificările și toate acestea. Îi mulțumesc uh, pentru răbdare, domnule raportor. Vreau să repet, amendamentul 421 este retras. Amendamentul meu 421, 421 ist, ja. das ist genau, Seite 36. E un abonament pe pagina 36 în lista de voturi, spune doamna președinte. Bun, atunci putem începe. Facem întâi un vot de probă ca să vedem cine câți reprezentanți are. Vă rog să exprimați orice opinie, să apăsați unul din butoane ca să știm cât suntem. Este cineva fără cartel de vot? Nu. Mai lipsește un coleg. Bun, putem uh, să lăsăm și așa. Bun. A, a votat toată lumea, n-are nimeni vot în plus? Bun. Deci propunere de decizie asupra descărcării pentru comisiei, uh, amendamentele 1, 2, 3 împreună pentru, împotriva abțineri, respins. Respinse și vot electronic nominal, cu apel nominal, am deschis votul. Vot închis. Se adoptă cu 16 pentru 7 împotriva. Trecem acum la rezoluție. Nu, zice doamna președinte. Bun. Deci putem trece totuși la rezoluție, care este pe pagina pagina 11, amenamentul 22. Pentru? împotriva, abțineri, verificăm electronic. Amendamentul 22. Se respinge. 24 pentru, împotriva, abțineri, respins. 25 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotriva, abțineri, respins. 26 pentru, împotriva, abțineri, respins. 27 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 28 pentru, împotriva, abțineri, respins. 29 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 30 cu un amendament oral. Există obiecții? Există obiecții? Ok, atunci uh, respingem amendamentul oral și votăm textul amendamentului 30, vot pe părți, pentru, împotriva, abțineri, respinsă prima parte, a doua parte pentru, împotriva, abțineri, adoptată. Amendamentul 31 pentru, împotriva, abțineri, respins. 32 pentru, împotriva, abțineri, Verificăm amendamentul 20, 32. Cred că se respinge, dar trebuie să verificăm. Se respinge. 33. În 5 părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, adaptată. A doua, pentru, împotriva, abțineri, respinsă. A treia, pentru, împotriva, abțineri, adaptată. A patra, pentru, împotriva, să verificăm electronic partea a patra a amendamentului. Eu zic că se respinge. Da, se respinge. Partea 5 pentru, împotriva abțineri, adoptată. Amendamentul 34. Aici uh, a fost adăugat și un amendament oral. Are cineva obiecții? Nu. Respingem amendamentul oral. Prima parte. Cine pentru, împotriva, abțineri, respinsă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, respinsă. A treia parte, pentru, împotriva, abțineri, respinsă. Și asta. Amenamentul 35, pentru, împotriva, abțineri, respins. 36 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 38 pentru, verificăm 37. Amenamentul 37. Eu zic că se adoptă foarte clar. Mai sunt doi colegi care n-au votat, vă rog. Adoptat clar. 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 42 pentru, împotriva, abțineri, respins. 43 pentru, împotriva, abțineri, respins. 44 pentru, împotriva, abțineri, respins. 45 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 46 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 47 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 48 cu amendament oral. Nu există obiecții. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 49 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 51 cu amendament oral. Nu sunt obiecții. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Atunci trecem la 50 cu amendament oral. Nu sunt obiecții. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. 52 pentru. Cu amendament oral. Cine pentru? împotrivă, abțineri. Putem verifica, vă rog, la 52. Am închis votarea. S-a adoptat. 53 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, vă rog, și, verificăm, vă rog, și amendamentul 53. Am închis votul. Se respinge. 54 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 55 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 56 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 57 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 58 pentru. Împotriva. Haideți să verificăm, vă rog, amendamentul 58, vot electronic. se adoptă. 59 cu abonament oral pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 60 pentru, împotriva, abțineri, respins. 61 cu amendament oral pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 62 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 63 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 64 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 65 pentru, împotriva, abțineri, respins. 66 pentru, împotriva, abțineri, respins. 68 pentru, împotriva, abțineri, să verificăm, vă rog, verificăm, vă rog, amenamentul 68. Mulțumesc, se adoptă. 67 e caduc, 69 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amenamentul 69. Eu zic că se respinge, dar nu, nu vreau să jur. Vă rog. Da, se adoptă. Se adoptă clar. Cer scuze. 70 pentru, împotriva, abțineri. Încă o dată. Cine pentru 70? Împotriva, abțineri, se respinge. 71 pentru, Împotrivă. abțineri. Verificăm prin vot electronic amenamentul 71. Se respinge. 72 pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. Cu aceasta cade, cad și amenamentul 74 și 75. 73 acum pentru, împotriva abțineri adoptat, 76 pentru, împotriva abțineri respins, 77 pentru, împotriva abțineri adoptat, 78 pentru, împotriva abțineri. Să verificăm, vă rog, amendamentul 78. S-ar putea să fie doar diferență de un vot. Se adoptă. 79 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cine pentru? 79. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 81 cu amendament oral. Nu sunt obiecții. Cine pentru? Ba nu. Este obiecție. Atunci doar textul amendamentului inițial pentru împotriva abțineri respins. 81 și 80 sunt identice, dar și 80 trebuie votat amendament, cu amendament oral. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 82 cu amendament oral pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. s-a adoptat. 83 pentru, împotrivă, abțineri. 83 și 84 se votează împreună. Haideți să facem vot electronic. Verificăm electronic 83-84. cinci pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 87 Bun, se verifică 86. Se respinge. Mulțumesc pentru verificare. 87. Cine pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 88 pentru, împotriva, abțineri, respins. 89 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotriva abțineri, adoptat, 92 pentru, împotriva abțineri, adoptat, ba nu, e caduc, 93 pentru, împotriva abțineri, respins, 97 pentru, împotriva abțineri, respins, 94 pentru, împotriva, abțineri, respins. 95 pentru, împotriva, abțineri. Putem verifica, vă rog, la amendamentul 95. Vot electronic. Se adoptă. 96 pentru, împotriva abținere adoptat. Și atunci 98 e caduc, 99 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 101 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 100 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 102 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 103 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 104 pentru, împotriva abținere adoptat, 105 pentru, împotriva abțineri respins, 106 pentru, împotriva abțină respins, 107 pentru, împotriva abțineri respins, 113 pentru, împotriva abțineri adoptat, 112 Verificăm 113, spune președinta. Am încheiat verificarea. Se adoptă. 112 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 108 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 109 pentru. Împotriva abțineri. Să verificăm, vă rog, amendamentul 109, vot electronic. 110 pentru, împotriva abținere adoptat, 111 pentru, împotriva abținere adoptat, 114 cu amendament oral, nu sunt obiecții, cine pentru, împotriva abținere s-a adoptat. 115 pentru, împotriva, abțineri, respins. 117 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 118 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, vă rog, la 118. Am închis verificarea. Se respinge foarte clar. Nici nu știu de ce v-am întrebat. 116 pentru, împotriva abțineri adoptat, 119 pentru, împotriva abțineri se respinge 120 identic, 122 retras, 121 pentru împotriva abținerea adoptat, 125 cu amendament oral, fără obiecții, cine pentru împotriva abțineri adoptat, 124 pentru, nu, trecem la 126, deci 124 și 123 cad, 126 pentru, împotriva abțineri adoptat, 127 pentru, împotriva Să verificăm, vă rog, amendamentul 127. Eu zic că se adoptă, dar să fim siguri. Da, întârziarea cu care ridicați mâna uh, mă induce în eroare. 128 pentru, împotriva, abținere adoptată. 129 pentru, împotriva, abținere adoptată. 130 pentru, împotriva, abținere adoptat. 131 pentru, împotriva, abținere adoptat. 133 pentru, împotriva abțineri adoptat, 132 pentru, împotriva abțineri adoptat, 134 pentru, împotriva abțineri adoptat, 135 nu se votează, 136 pentru, împotriva abțineri adoptat, 137 pentru, împotriva abțineri adoptat, 138 pentru, împotriva abțineri adoptat, 139 pentru, împotriva abțineri Verificăm amendamentul 139. Se respinge. Și atunci, 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 142 pentru, împotrivă, abțineri, a, respins. 143 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 144 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 145 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 146 și 147 pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 148 pentru, în două părți, uh, cine pentru prima parte, împotrivă, abțineri, adoptată, și a doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 149 pentru, împotriva, abțineri, respins. 150 pentru, împotriva, verificăm, vă rog, da? Amendamentul 150. Am închis verificarea, se adoptă. 151 pentru, împotriva abțineri adoptat, 152 pentru, împotriva abțineri adoptat, 153 pentru, împotriva abțineri respins, 154 pentru, împotriva, abțineri respins, 155 pentru, împotriva, abțineri adoptat, 156 pentru, împotriva, abțineri adoptat, 57 pentru, împotriva, abțineri adoptat, 159 pentru, împotriva, abțineri adoptat, 158 pentru, împotriva abținerea adoptat, 160 pen, în trei părți, prima parte pentru, împotriva abținerea adoptată, a doua pentru, împotriva abținerea adoptată, a treia pentru, împotriva abțineri și asta adoptată. 161 pentru, împotriva, Haideți să verificăm, vă rog, verificăm la 161. 161, am închis verificarea, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 163 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Se cere verificarea la 164. Se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 166 fără vot, 167 uh, pentru, împotriva abținerea adoptat, 168 pentru, împotriva, abțineri, respins. 170 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 169 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 171 pentru, împotriva, abțineri, respins. 172 pentru, împotriva, abțineri, respins. 173 pentru, împotriva, abțineri, respins. 174 pentru, împotriva, abțineri, respins. 175 pentru, împotriva, abțineri, respins. 176 pentru, împotriva, abțineri, respins. 177 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 178 a fost retras, 179 cu amendament oral, cu tot textul amendat se adoptă 180 pentru, împotriva, verificăm vă rog la 180, se adoptă. 181 pentru, împotriva, abțineri, Haideți să verificăm și amenamentul 181. 181. Am închis votul, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 183 s-a retras, 184 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 185 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 186 pentru, împotriva, abțineri, respins, 187 pentru, împotriva abțineri adoptat, 188 cade, 189 pentru, împotriva abțineri respins, 189 pentru, împotriva abțineri respins, 191 pentru, împotriva abțineri adoptat, 192 pentru, împotriva abțineri respins, 193 pentru, împotriva abțineri respins Haideți să verificăm, vă rog, la 193. Am verificat uh, și uh, este adaptat 195 pentru, 94 respins, 195 pentru, împotriva, abțineri, respins, 196 pentru, împotriva, abțineri, respins, 197 retras, 198 pentru, împotriva abțineri adoptat, 199 pentru, împotriva abțineri adoptat, 200 pentru, împotriva abțineri respins, 201 pe, nu se votează, 202 pentru, împotriva abțineri adoptat, 203 pentru, împotriva abțineri respins, 204 pentru, împotriva abțineri respins. Avem un amendament oral. Nu sunt obiecții și textul acesteia pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm, vă rog. Eu zic că se adoptă, dar să fim siguri. Da, se adoptă. Da. Tot timpul apar niște, niște întârzieri uh, ciudate care mă induc în eroare. 205, vă rog, pentru, împotriva, abțineri, respins. 207 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotriva, abțineri, respins. 208 pentru, împotriva, abțineri, respins. 209 pentru, împotriva, abțineri, respins. 210 pentru, împotriva, abțineri, respins. 211 pentru, împotriva, abțineri, respins. 212 pentru, împotriva, abțineri, respins. 213 pentru, împotriva, abțineri, respins. 214 pentru, împotriva, abțineri, respins. 215 pentru, împotriva, abțineri, respins. 216 pentru, împotriva, abțineri, respins. 217 pentru, împotriva abțineri, adoptat, 218 retras, 219 cu amenament oral fără obiecții, cine pentru, împotriva abțineri, adoptat, 220 cu amenament oral, nimeni nu obiectează, cine pentru, împotriva abțineri, adoptat, 221 pentru, împotriva abțineri, adoptat, 222 împotriva abțineri, respins, 223 pentru, împotriva abțineri, respins, 224 pentru, împotriva, abțineri, respins. 225 în trei părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri adoptată. A doua parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A treia parte pentru, împotriva, abțineri adoptată. 226 pentru, împotriva, abțineri respins. 227 pentru, nu? Verificăm? de la 2 la 6. Nu, 2, 2, 6 verificăm. Un vot de la verzi este în plus. Se respinge. 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 228 pentru, împotriva, abțineri, respins. 229 pentru, împotriva, abțineri, respins. 230 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Verificăm prin vot electronic 230. Yeah, check is over. Clearly rejected, sorry. Se respinge foarte clar. 231 pentru, împotriva, abțineri, respins. 232 pentru, împotriva, abțineri, respins. 233 pentru, împotriva, verificăm, vă rog, amenamentul 233. Se respinge clar, 2, 3, 4, pentru, împotriva, abțineri, respins 235 pentru, împotriva abțineri respins 236 pentru, împotriva abțineri respins 237 pentru, împotriva abțineri ar trebui să fie respins, dar verificăm amendamentul 237. Se respinge clar. 238 pentru, împotriva, abțineri respins. 2.39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2.40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2.41, 42 și 43 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. Deci 241 până la 243 se adoptă. 244 și 245 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Deci 244 și 245, vot electronic. Se adoptă. 246 cade, 247 cade, 248 și 249 împreună pentru împotriva abțineri respinse, Verificăm 248 și 249. Se respinge. 250 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 251 și 252 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinse. 253 pentru împotriva, abțineri, respins. 254 pentru, împotriva, abțineri, respins. 255 și 256 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog, 255 și 256 vot electronic. Se adoptă. 257 pentru. Nu, 257 cade. Avem un amendament oral, fără obiecții. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 258, 59 și 260 împreună, pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Se adoptă. 261 până la 266 împreună pentru, împotriva abțineri respinse. 267 pentru, împotriva abțineri adoptat. 268 până la 271 pentru, împotriva abțineri se resping. Da, mă rog, verificăm. 268 până la 271. Am verificat și am adoptat. Mulțumesc, stimată colegă. 272 și 273 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Vreți să verificăm? Da, verificăm vot electronic 272 și 273. Și se adoptă cu un vot diferență. Mulțumesc pentru sesizare. 274 retrase, 275, 76 pentru, împotrivă. Haideți să le verificăm. 275 și 276 împreună verificate. Se adoptă cu un vot diferență. 277, 278 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm și aici. 277 și 278 împreună. Se adoptă 279 pentru, împotriva, abțineri, verificăm 279. Se respinge. două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, deci 281, 281, 280 a fost respins, 281 prima parte, cine pentru? Asta e. a fost respins, spune doamna președinte. Deci, 280. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Putem verifica, vă rog? Deci, la 280. E respins. 281 în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptată. Și a doua parte? Împot pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptată. Verificăm, vă rog, a doua parte de la amenamentul 281. Se adoptă și asta. 282 cu amenament oral. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 283. Deci, verificăm 282. Și apoi 283 la 285, cine pentru, împotriva, abțineri, respinse. 286 pentru, împotriva, abțineri, respins. 287 pentru, împotriva, abțineri, respins. 288 pentru, împotriva, abțineri, respins. 289 pentru, împotriva, abțineri, respins. 290 pentru, împotriva, abțineri, respins. 291 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog, la amendamentul 291. Adoptat. 292 nu se votează, 293 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm 293. 294 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm 294. Se respinge 296 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm, vă rog, la 296. Se adoptă. 295 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 298 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 297 pentru, abțineri, adoptat. 299. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 300 nu se votează, 301. Cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm 301. Se adoptă. 302. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm 302. Se adoptă. 303. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 304. Retras. 305. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 306. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 307 retras, 308 pentru, împotriva. Verificăm. Ba nu, se adoptă. Îmi pare rău, spune doamna președinte. Se adoptă. Da, da, da, se adoptă. 309 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 310 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 311 pentru, împotriva, abțineri, Verificăm 311. Cred că se adoptă. Ba nu, se respinge. În mod clar se respinge. 312 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 313 cu amendament oral. Poftiți? 312. Verificăm 312. se respinge. 313 cu amendament oral. Nu se opune nimeni. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu 316. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 317 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 318 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 319 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 320 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 321 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 322 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 322. Se adoptă. 323 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 324 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Verificăm 324. Se adoptă. 325 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 326, caduc. 327 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 328 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 329 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 330 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 331. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Verificăm 331. Eu cred că se adoptă. Ba, nu, se respinge. Acum văd și eu că într-adevăr se respinge. 332 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 333 pentru, împotriva abțineri se respinge. 334 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 334. Se adoptă. 335. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm și acesta. 335. Se respinge. 336 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 337 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 338 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 339 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 340 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 341 pentru, împotriva, verificăm electronic. Cred că se adoptă. 341 341 Îmi cer scuze, spunea la președinte. 341 da, se adoptă. Îmi pare rău, m-am încurcat, spune doamna președintă. 342. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 343 este caduc. 344 pentru împotriva abțineri. Verificăm. 344. Cred că se adoptă. 345. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respingem. 346 cu amenament oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm electronic. Se respinge. 347. Cine este pentru, împotriva, abțineri uh, se respinge. 348 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 349 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Aha, să verificăm. 349. Nu este pe părți, nu. În caz că se respinge amendamentul oral, asta scrie acolo. Bun, deci se adoptă. 350. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 351. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 352. Pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 353. Pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 354. Pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm 354. S-a închis votul. Se respinge. 355 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 356 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 357 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 358 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 359 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 360, este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 361 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 362 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 363 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 364 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 366 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 365 pentru, este caduc. 367 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 368 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 369 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. 369. And it is... Se adoptă. 370 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 371 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 372 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 373 pentru, împotriva, abțineri, Uh, verificăm 373. Lipsește un vot? Bun. S-a închis votul, se respinge. 374 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 374. Pentru, împotriva, verificăm electronic. 377. Eu cred că se adoptă. Da, într-adevăr se adoptă. 378 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 379 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 380 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 381 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 382 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 383 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 384 pentru, împotriva abțineri. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm. 384. Da, se adoptă. 385. Caduc. 386 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 387 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 388 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 389. Cu amendament oral. Nu se opune nimeni. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 390 pentru. Împotriva. A, este amendament oral, spune la președinte, da, și celelalte sunt caduce. 390 391? Mai trebuie votate? Nu? Bun. 392. Este caduc și el. 393. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 394 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 395, 396 identice. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 397 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 398 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 399 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 400. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 401 nu votăm. 402. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 403. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 404. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge, cred, dar haideți să verificăm. 404. Parte 5 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 406 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 407 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 408 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 409. Verificăm 408. Mai întâi verificăm 408. Că nu am observat. Bun, deci se respinge. Mulțumesc că mi-ați cerut să verificăm. 409 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă 410 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă 411 pentru, împotriva abțineri se adoptă 12 pentru, împotriva abțineri se respinge, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva abțineri se respinge. Da, verificăm. 414. Să deschis votul electronic. Se respinge. 15 pentru. Împotriva abțineri se adaptă. Părțile 16 nu se votează. Părțile 17 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Părțile 18 pe două părți. Prima parte cine este pentru. Împotriva abțineri se respinge. A doua parte cine este pentru. Bine, verificăm 418 prima parte. Am deschis votul. S-a deschis votul. Se respinge. A doua parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 21 a fost retras. 22 Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 24 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 427, vor pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri, verificăm electronic. Prima parte de la parte 27, S-a deschis votul. Se respinge a doua parte de la 427. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. 28. cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 429, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 430, pat, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 431, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 432, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 433, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 434 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 435, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 436 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 437 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 438, cu amenament oral. Nu se pune nimeni. Vă puneți amenamentul oral? Bine, atunci votăm textul propriu-zis. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 439 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Verificăm electronic 439. S-a deschis votul. 439. Se respinge. Parvare 0. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se respinge. 441. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se respinge. 442. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 443. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 444. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 445. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 446. Comandament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 447. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, cred, dar vom verifica electronic 147. Se adoptă, da. 448 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 449 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 împotriva, abțineri, se adoptă. AFET 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. AFET 8 până la AFET 11, vot în bloc. Acceptați? Bun. AFET de la 8 până la 11. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. DV1 până la 4, vot în bloc. Cine este pentru? Bun. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. DV5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă dv se vor pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. De 7 cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. De 8 cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. De 9 l-am acoperit deja. De 10 cine este pentru, împotriva, se adoptă. De 11 pentru... Verificăm la 11. se respinge. F12 pentru, împotriva, abține, abțineri se adoptă. De la 1 la 6 Ample votăm în bloc. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se respinge. Ample 7, cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Ample 8, cine este pentru? Împotriva, abțineri se respinge. Ample 9 până la 12 Bun, separat. Ample 9, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ample 10, cine este pentru, împotriva, abțineri, este acoperit deja. 11 și 10 sunt acoperite deja. Trecem la 12. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. MV1. Până la 5, în bloc. Nu. MV1 până la 3, în bloc. Cine este pentru? Sunt acoperite, nu e nevoie de vot. Bun, de fapt. Trecem la MV4. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. MV5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm electronica MV5. Votul încă este deschis. S-a închis votul. Se respinge. MV2 nu este acoperit. Dar nu își are locul în descărcare de gestiune pentru comisie. Sunt agenții descentralizate, n-au nicio legătură cu descărcarea de gestiune pentru comisie. În mod normal nu votam pentru că depășește domeniul de aplicare. Deci ați spus că depășește domeniul de aplicare. Unde mergem acum? NV6, cine este pentru? Împotriva abțineri se adopte. NV7, pentru. Împotriva abțineri se adopte. NV8, pentru. Împotriva abțineri se respinge. NV9, pentru. Împotriva abțineri se adopte. NV10, pentru. Împotriva abțineri abțineri se respinge, NV11 pentru, împotriva, abțineri se respinge, NV12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, NV13 pentru, împotriva, abțineri se respinge, NV15 și 14 sunt acoperite, trecem la 16 pentru, împotriva, verificăm, NV16, verificăm. S-a deschis votul. Se respinge. MV17 nu dăm descărcare parțială, așadar nu trebuie să votăm. Nu trebuie să votăm aici. Tran 1, 2 acoperite. Tran 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Tran 4 pentru acoperit. Tran 5 pentru. Împotriva abțineri se, a, se respinge. Tran 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Tran 7 acoperit. Tran 8 acoperi, eh, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, Tran 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Tran 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Tran 11 acoperit, Tran 12 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, Tran 13 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, Tran 14 de fapt, e acoperit deja și 15, bun, trecem la 16, tran, pentru că împotriva abține se adoptă 17 și acoperite, tran 19. Pentru împotriva abține se adoptă tran 25 de pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Tran 20. Să adoptăm. Tran 21 acoperit deja. Regii 1, 2, 3 acoperite, regii 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Regii 5 pentru, împotriva, verificăm regii 5. Se respinge. Regii 6, 7 acoperite. Regii 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Regii 9, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Restul de regii sunt acoperite. Agri 3, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. Agri 4 pentru, împotriva abțineri. Verificăm Agri 4. Haideți să verificăm Agri 4. Se adoptă. Agri 5, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 6, pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Agri 6. Se adoptă. Agri 7. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Agri 12 pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm Agri 12. Cred că se adoptă cu aceeași majoritate. Se adoptă. Agri 13 acoperit. Trecem la Agri 16. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Agri 17 pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm Agri 17. Cred că se adoptă cu aceeași majoritate. Restul de la Agri sunt acoperite. Peș 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Peș 5. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Peș 6. Pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Peș 7. Pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Peș 8 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm peș 8. Se adoptă. Pe lista mea de vot era un minus. Peș 9 pentru, împotrivă, abțineri se uh, adoptă 10 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să clicăm pe 10. Am fost uh, uimită, de aceea întrebasem ce s-a întâmplat. Se adoptă pe 11 este acoperit, cult 1 pentru, împotrivă abține se adoptă, cult 2 pentru, împotrivă abține se adoptă, cult 3 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Cul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm cul 4. Cred că se adoptă, dar verificăm. Clar respins. Cult 5 pentru, împotrivă abține se adoptă cult 6 pentru, împotrivă abține se adoptă cult 7 pentru, împotrivă, abținerii. Haideți să verificăm cult 7. Se adoptă cult 8 pentru împotrivă abține se adoptă cult 9 pentru, împotrivă abține se adoptă cult 10 pentru, împotrivă abține se adoptă cult 11 pentru, împotrivă abține se adoptă cult 12 până la cult 17 se acoperă, cult 18 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm cult 17, cred că se adoptă. Se respinge. Libe 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, libe 6 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, fem 1 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm FEM 1. FEM 1. Intervenție fără microfon din sală. Nu sunt prea multe voturi din partea PP. Se adoptă. FEM 2 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. FEM 3 pentru împotrivă, abțineri, respins. Fem 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Fem 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Fem 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Fem 8 pentru, fem 7 se colchează la președinte pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm fem 7. clar se adoptă FEM 8 pentru împotrivă abțineri, se adoptă FEM 9 pentru împotrivă abțineri, se adoptă FEM 10 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Acum rezoluția în ansamblu sau vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis, 18 la 4 felicitări raportorului. Supunem la vot raportul de descărcare pentru Curtea de Conturi. Sunt comentarii la început? Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abține, se respinge 5 pentru,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 abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, verificăm 19. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 21 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 21.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 Dorește raportorul să ia cuvântul? Vă rog. Da. Aș dori doar să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru buna cooperare și haideți să vedem cum decurge votul. După aceea poate că o să am alte observații de făcut. Mulțumesc. Haideți să vedem. dann... E toată lumea gata, atunci trecem la amendamentul 1. Cine pentru, împotriva, abținere, adoptat. 2 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 3 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 4 pentru, împotriva, abțineri, respins. 5 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Verificăm la amendamentul 6. Verificăm amendamentul 6. se adoptă și asta. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Numărul 14 pentru, împotriva abțineri. Da, am să repete compromisul 3. Pentru, împotriva abțineri, adoptat. Numărul 14 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 15 pentru, împotriva abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog, la 19. Eu zic că se adoptă, dar să vedem. Și se adoptă, într-adevăr. 20 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotriva, putem verifica, vă rog, amendamentul 21. Și se respinge. 22 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 24 pentru, împotriva, să verificăm, vă rog, la 24. Da? Vot electronic pe 24. Și se respinge 25 pentru, împotriva abțineri, adoptat 26 pentru, împotriva abțineri, adoptat 27 pentru, împotriva abțineri, verificăm. Amenamentul 27. se respinge 28 pentru, împotriva abțineri, adoptat 29 pentru, 29, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm, vă rog. Se adoptă 30 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 30. Treizeci a fost retras, 32 pentru, împotrivă, abțineri și asta trebuie verificat. Verificăm 32. se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotriva, abținere, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotriva, abținere, adoptat. Amendamentul 39 pentru, împotriva, abțineri, respins. 40 pentru, împotriva, abțineri, respins. 41 pentru, împotriva, abținere, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotriva, abținerea adoptat. 44 pentru, împotrivă, abținere, respins, 45 pentru, împotrivă, abținere, adoptat, 46 pentru, împotrivă, abținere, adoptat, 46, 7 pentru, împotrivă, abținere, adoptat, 48 pentru, împotrivă, abținere, adoptat, 49 pentru, împotrivă, abținere, adoptat, 50 pentru, împotrivă, abținere, adoptat, 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 52 pentru, împotriva abțineri adoptat, 5-3 pentru, împotriva abțineri adoptat, 5-4 pentru, împotriva abțineri adoptat, 5-5 pentru, împotriva abținere adoptat, 5-6 cu amendament oral, există o obiecție, deci uh, votăm textul ca atare, cine pentru, împotriva, abțineri, Respins. 57 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 58 pentru. Împotriva abțineri ad- respins. 59 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 60 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 61 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 62 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 63 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 65 este și el adoptat astfel și cum 64. Pentru împotriva abținere adoptat. Nu că e în două părți. Deci am adoptat prima parte și a doua parte împotriva abțineri. Haideți să verificăm partea a doua de la amendamentul 64. Prima parte a fost clar adoptată clar. A doua parte este clar respinsă. 65 este deja adoptat, compromisul 7 acum. Cine pentru, împotriva, abținere adoptat, 68 pentru, împotriva, abțineri, respins. 69. Cine pentru, împotriva, să verificăm, vă rog, amenamentul 69. Se adoptă. Asta înseamnă că amenamentele 68, 71 și 72 devin caduce. 70 pentru, împotriva abținere, adoptat. Și acum, INTA 1 pentru, împotriva abțineri, Verificăm, vă rog, amenamentul INTA 1. Se adoptă. INTA 2. Până la INTA 6 în bloc. Nu. INTA 2 pentru, împotriva abținerea adoptat. INTA 3 pentru, împotriva abținerea adoptat. INTA 4 pentru, împotriva abținerea adoptat. INTA 5 pentru, împotriva abținerea adoptat. INTA 6 pentru, împotriva abținerea adoptat. INTA 7 este acoperit de INTA 8, INTA 9 pentru împotriva abținere adoptat, INTA 10 pentru împotriva abținere adoptat, INTA 11 pentru împotriva abținere adoptat, INTA 12 pentru împotriva abținere adoptat, INTA 13 este acoperit deja, uh, INTA 14 pentru împotriva abținere adoptat și acum vot cu apel nominal pentru textul rezoluției astfel amendate. vot deschis. și se adoptă cu 20 pentru, 3 abțineri, fără niciun vot împotrivă. Felicitări raportorului și vă mulțumesc pentru vot. I put the vote. Să pune la vot uh, raportul domnului Paniu. Raportul dorește să ia cuvântul? Nu. Începem cu amendamentul 11. Amendamentul 11, raportul PIF. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abține. Haideți să verificăm 15. se respinge. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se respinge. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu 26. Amendamentul 26. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru,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 se adoptă 49 pentru, împotrivă, abține, se respinge 50 pentru, împotrivă, abține, se adoptă 51 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 52. Se adoptă 53 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă 54 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 55 pentru. Împotrivă abțineri. Haideți să verificăm 55, dar nu sunt sigură că s-a respins. Da, respins. 56 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 55. Verificăm 56, spune doamna președinte. 56. Se respinge clar. Îmi pare un nu am văzut înainte. 57 pentru. Împotrivă abține se adoptă comisul 4 pentru. Împotrivă abține se adoptă 62 pentru. Împotrivă abține se respinge 63 pentru împotrivă, abține, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 67. se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, 71 cred că a fost respins, dar verificăm. se adoptă. 72, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72, ce, uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73, cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, 73, cea de-a doua parte. Verificăm. Votul s-a deschis. Se adoptă. 74 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. 76 pentru. Împotrivă. abțineri se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. E greu de văzut. Se adoptă 1 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 1. Se adoptă 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm 4. Se adoptă 5 pentru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 Libe 2. Libe 2 este acoperit. Libe 3 pentru. Împotrivă abține se adoptă. Libe 4 pentru. Împotrivă abține se adoptă. Libe 5 este acoperit. Libe 5 pentru, împotriva abține se adoptă. Libe 6 este acoperit. Libe 7 pentru, împotriva abține se adoptă. Libe 8, prima parte pentru, acoperit. Libe 8, cea de-a doua parte pentru, împotriva abține se adoptă. Libe 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Iar acum rezoluția în ansamblu său, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis 21 la 1. Felicitări raportorului. Iar acum încheiem votul electronic. Și vom pregăti misiunea noastră în Lituania și Letonia. Vă rog să părăsiți sala cât se poate de în liniște. Deci trecem la ordine. trecem pe ordine. Punct. Urmează punctul 7 de pe ordinea de zi.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 Ich rufe den Tagesordnung. Deci trecem la pregătirea misiunii uh, comisiei noastre în Letonia și Lituania, 3 până la 6 aprilie. Am primit o zi prelungire față de programul inițiat, inițial și regret foarte mult că suntem din nou înscriși doar 3 pe listă. Acum, mă rog, uh, și ar trebui să fim fericiți că suntem uh, trei, că de fapt suntem doar direct și cu mine care suntem așa mai activi. E foarte păcat, pentru că niciodată n-am fost în uh, Letonia. Și având în vedere problemele de acolo, problemele în sistemul bancar, cred că ar fi bine să ne preocupăm puțin de situația de acolo. Niciodată n-am uh, abordat situația Letoniei, iar în ce privește Lituania este o vizită de follow-up la centrala atomelectrică de la Ignalina. Vrem să vedem cum uh, decurg lucrările de acolo am fost deja odată acolo pentru a evalua uh, demararea lucrărilor și acum trebuie să vedem, să întrebăm, uh, să ne interesăm uh, care sunt cerințele pentru finanțare în cadrul noului CFM. Salut alături de noi colegii din Comisia Regii și din Comisia Libe și suntem interesați să aflăm ce considerați că ar trebui să includem ca uh, teme de discuție în Letonia și Lituania. Doamna Popolezo are cuvântul, sau domnul Popolezo, îmi cer scuze. Sunt de la DG Regio și veți uh, finanța o serie de proiecte finanțate din Fondul uh, Special de Investiții European Uh, mai ales în Letonia, dar și în Lituania. Ambele țări sunt uh, exemple foarte bune de implementare a politicilor uh, de coeziune și regionale și um, țintele pe care le-ați selectat pentru vizitele noastre reflectă um, varietatea de activități finanțate prin fondul nostru. Unele din proiecte au fost demarate încă din 2013 și um, Uh, proiectul cel mai important, uh, noul spital de la Riga, a fost început uh, în 2013 și se continuă în perioada 2014-2020. Veți avea întâlniri cu compania feroviară letonă, care va propune un proiect major de electrificare a rețelei feroviare, care va fi cel mai mare uh, proiect al acestei perioade de programare ne aștem la o cofinanțare de 346 de milioane de euro. Veți uh, vizita și Altum, instituția, autoritatea de implementare a uh, instrumentelor financiare în sprijinul IMM-urilor și uh, pentru proiectele de eficiență energetică. Credem că ambii beneficiari sunt destul de eh, eficienți din punctul nostru de perspectivă. Iar în ce primește implementarea programelor, ne avem ne aflăm în eh, zona de top, am zice, deci cei mai buni eh, beneficiarii sunt cei mai buni performeri în programul nostru. Am încrederea că delegația comisiei noastre va constata o bună implementare în beneficiul cetățenilor în aceste proiecte. Deocamdată însă mă opresc aici. Vă rog să nu ne părăsiți încă. Dacă puteți să ne detaliați puțin uh, proiectele, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre aceste proiecte? one by one on the projects that you are going to visit according to the program. Da, pot să vă spun câteva lucruri despre diversele proiecte. În primul rând, Spitalul Policlinic din Riga. Policlinica din Riga. Este una dintre cele mai mari uh, astfel de policlinici din țară, din Letonia. S-a identificat acest spital drept uh, un punct central pentru specializarea în domeniul medical din țară. Și în perioada 2007, cât și în perioada 2014, Letonia a propus investiții la nivelul acestui spital, deoarece dorește să primească finanțare din partea fondurilor structurale europene. Am avut un proiect foarte mare în ultima perioadă de programare, cu o valoare totală de 46 de milioane de euro. Cu acești bani s-a construit uh, o clădire foarte mare, de asemenea, au fost uh, făcute dotări cu echipamente medicale. Acum acest proiect a fost desăvârșit. Urmează a doua investiție, în valoare de încă 50 de milioane, aproximativ, finanțare europeană. Încă așteptăm uh, dosarul pentru această candidatură, deci nu știm exact suma exactă. Se dorește construirea unei a doua clădiri în cadrul acestui spital. După aceea veți uh, vizita compania letonă de căi ferate, care propune o investiție foarte mare, 441 de milioane de euro, din care 347 provin din fondul de coeziune. Restul este cofinanțare din bugetul Letoniei, în, par în parte printr-un împrumut cerut de la Bay. Este vorba despre electrificarea a 300 de kilometri, aproximativ 300 de kilometri de cale ferată, cale ferată de la granița cu Rusia și cu Bielorusia. până la un nod Mitrieșneșe, în mijlocul țării și apoi până la Riga, până la port. Aceste investiții vor ușura, practic, transportul mărfii din uh, piața estică. Unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ale Letoniei este Federația Rusă. Și astfel, cu aceste îmbunătățiri ale infrastructurii, bunurile vor fi mai ușor de transportat către porturile letone și de acolo către piața scandinavă. De asemenea, va crește competitivitatea pentru o linie de transport de mărfuri din China. Letonia dorește să investească în acest lucru, pentru că dacă scade timpul de transport dinspre China, înspre Letonia, până la 10-12 zile, atunci vor fi profituri mai mari. Bineînțeles, electrificarea servește și la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Se trece de la diesel la electricitate. Analiza cost-beneficii a acestui proiect este în curs de finalizare Autoritățile letone lucrează alături de Jaspers de la Bay și analiza cost-beneficii este pozitivă. De aceea noi considerăm că acest uh, proiect probabil va fi aprobat de către Comisie. Apoi veți vizita Ministerul Educației și Cercetării. E vorba de o agenție de dezvoltare din cadrul acestui minister. veți studia o inițiativă promovată în cadrul garanției de angajare pentru tineret. Este o facilitate din Fondul Social European care are intenția de a promova accesul la piața forței de muncă pentru tineri care nu sunt angajați. Proiectul acesta valorează 32 de milioane de euro, care provin din Fondul Social, de fapt 19 din FSE și 13 din uh, inițiativa pentru angajare pentru tineret. Acest proiect este destul de, are destul de mult succes și veți putea vedea așadar cum funcționează pe teren un beneficiar eficient. Iată programul, deci, pentru prima zi, marți. Marți, fix după vacanța de Paște, ziua în care veți sosi la Riga. După aceea veți merge la Curtea de Conturi și la Comisia din Parlamentul Leton care se ocupă de fondurile structurale. Această comisie se ocupă de punerea în aplicare a fondurilor europene. Ea aprobă majoritatea deciziilor. Autoritatea de gestiune raportează foarte des în fața acestei comisii. Deci veți avea oportunitatea de a afla informații foarte importante în ceea ce privește procesul decizional din um, instituțiile politice ale Letoniei. În ziua care urmează, aveți un program foarte intens. Distriminați dimineața la Riga vizitați o bancă publică de dezvoltare denumită Altum. Această bancă gestionează toate instrumentele financiare, atât din perioada anterioară de programare, cât și din perioada curentă de programare. E vorba de instrumentele care au drept scop sprijinirea IMM-urilor și schema de măsuri de eficiență energetică în uh, districtele rezidențiale. Ei se ocupă și de fondurile pentru IMM-uri, după cum spuneam, seara unor uh, împrumuturi mezanin, iarăși destinate IMM-urilor, schema de finanțare pentru startup-uri și uh, microfinanțare destinate IMM-urilor. Banca respectivă se ocupă de asemenea și de promovarea instrumentelor financiare pe piață pentru capital de risc și uh, pentru acceleratoare tehnologice. Bugetul total este de aproximativ 100 de milioane din fonduri europene. Pentru Letonia această sumă este foarte mare. Autoritățile letone vă vor spune fără îndoială că, pentru ei, investițiile declanșate de fondurile europene reprezintă mai mult de 50% din investițiile publice totale. Contribuția la creșterea PIB-ului este de peste un punct procentual pe an. Altum mai promovează și schema de eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale. Aceasta valorează aproximativ 130 de milioane de euro. Aproximativ 26 de milioane din acești 130 sunt investiți prin instrumente financiare, împrumuturi și garanții pentru proprietarii de apartamente. Restul banilor sunt investiți prin uh, subvenții și granturi. Mixul investițional a fost hotărât de Letonia printr-o evaluare ex ante a eșecurilor de pe piață din acest sector. Aș dori să subliniez aici că banca Altum a fost dată drept exemplu, drept bun exemplu, ca punct unic de contact pentru instrumente financiare în Letonia. Și Comisia a dat-o drept bun exemplu. În raportul pe țară publicat anul trecut, în cadrul semestrului european, s-a dat acest foarte bun exemplu pentru Letonia. După vizita la Banca Altum, delegația se va duce în orașul Olaine, la 100 de kilometri distanță de Riga. Veți călători cu autobuzul. Aici va avea loc o vizită la o fermă care beneficiază de un grant dat printr-un program de competitivitate. Este vorba de ferma online și aici se produc și produse farmaceutice. Investițiile sunt foarte mari pentru piața letonă. E vorba de aproximativ 6 6 eh, milioane de euro, îmi cer scuze. Și apoi mai sunt și 4,1 milioane de euro cu o investiție din partea unor investitori privați. Delegația va merge mai departe cu autobuzul la orașul Balska. Acesta se află pe drumul către granița cu Lituania. Acolo veți vizita o firmă de producție de alimente. Această firmă este unul dintre partenerii într-un program comun desfășurat de un centru leton de cercetare în domeniu. Este vorba de un proiect mai mic, 5,5 milioane de euro, cu contribuție Deci contribuția totală 5,5 milioane și contribuția din uh, FEDER este de 3,3 milioane aproximativ. Aici sunt prevăzute anumite activități cu scopul de a încuraja specializarea din uh, această mică firmă din orașul Bausca. Sunt sigur că veți vedea că beneficiarul local este foarte hotărât și foarte determinat să facă lucrurile bine. După aceea, delegația va merge în Lituania. Veți vizita un centru regional de gestiune a deșeurilor care a fost uh, finanțat cu 11 milioane de euro în, program, în um, etapa anterioară. Acest uh, centru funcționează la ora actuală după finanțarea din cadrul anterior și proiectul a fost uh, realizat conform proiectului. Sincer, nu am prea multe informații cu privire la acest, uh, această firmă, acest proiect. Programul dumneavoastră mai prevede și faptul că autobuzul, în momentul în care ajunge la Vilnius, va trece printr-un va trece pe o centură care a fost finanțată din fonduri europene și acolo veți vedea exact cum a fost pus în aplicare, pus în aplicare investiția pentru infrastructură. După ce urmează o vizită la Ignalina în ziua următoare. Aici DG Regio nu este implicat. Nu este implicată. Mulțumesc foarte mult și cu asta dau mai departe cuvântul doamnei Metaxa Populi pentru a ne da un update în legătură cu situația de la centrala atomelectrică din Ignalina. Vă rog. Uh, dear sir. Uh, so the, the visit will continue with the... Da, vizita va continua la centrala nucleară de la Ignalina. Ultima oară ați vizitat această centrală în 2011 și de atunci până în prezent au avut loc câteva schimbări în program. Siguranța nucleară, siguranța în această zonă este foarte importantă, este obiectivul principal pentru Comisie. Programul de la Ignalina contribuie la o scădere substanțială în um, nivelul riscurilor radiologice. După cum știți, aceste reactoare de tip Cernobâl au fost uh, aduse până dincolo de punctul de închidere definitivă. Suntem într-un nou cadru financiar multianual acum, în care sunt definite foarte clar rolurile, rolurile părților implicate în proces. Există un sistem de control și de gestiune îmbunătățit am uh, aprobat de asemenea programele de dezafectare de bază. Ultima oară când ați vizitat acest proiect, proiectul B1, facilitatea de depozitare a combustibilului utilizat, Acum veți vizita aceleași facilitate și veți vedea că aceasta operează, este în operație la ora actuală. Și ne bucură faptul că s-a ajuns la o etapă foarte importantă pe 25 februarie din reactorul unității 2 a fost descărcat uh, combustibilul și acum ambele reactoare nu mai au combustibil în ele. Vizita nu include ceea ce urmează să vă spun, dar aș dori să vă menționez totul, totuși faptul că data trecută ați vizitat și B2, B3 și B4. E vorba de o uzină care se ocupă de tratarea combustibililor. Acestea funcționează la ora actuală. Veți vizita și o facilitate unde se dezmembrează echipamentele. Această, acest proiect a fost pus în aplicare conform calendarului. Atât am avut eu de spus. Äh, dacă mă gândesc, dacă mă gândesc cât de greoa era vizita noastră de anul trecut, acum parcă mă mai, mă mai descrețesc la frunte. Acum uh, să dăm cuvântul și celui de-a treilea reprezentant al Comisiei. Um, ISF. Mulțumesc. În Letonia veți vizita un proiect al uh, ESF. Acesta este foarte important din mai multe motive. Proiectul are meritele lui și, în al doilea rând, e vorba de un uh, proiect aflat uh, în avangarda unor uh, schimbări de seama din Letonia. E vorba de 32 de milioane de euro în acest proiect, care va dura 34 de luni. Acesta a început în iunie 2014 și se va sfârși în august 2018, în așa fel încât dumneavoastră vă veți afla acolo în momentul în care acest proiect este pus în aplicare, în plin avânt. Se oferă posibilități de calificare persoanelor cu vârste între 17 și 29 de ani. Categoria de tineri NEET, care nu sunt angajați, nu sunt nici în educație și nici în nicio altă ocupare. După cum știți, aceste persoane se află uh, uneori în uh, zone unde este dificil să obțină formare sau se află în centre de detenție. Acești tineri vor participa la programe de pregătire vocațională pentru un an sau un an și jumătate, iar în cadrul acestor programe vor fi calificați pentru anumite meserii iar uh, standardele acestea sunt um, dezbătute anual, în așa fel încât să le fie menținute, menținută relevanța. O parte din aceste programe vocaționale este faptul că tinerii vor participa și la practică pe teren cu firmele, în așa fel încât să învețe exact cum funcționează lucrurile. Odată la 2 ani, uh, tinerii vor avea posibilitatea de a fi angajați. Cam acestea sunt obiectivele programului. Ideea cu acest proiect este de a oferi calificări cât unui număr de 6500 de tineri șomeri. Aproximativ 60% din această țintă a fost atinsă la ora actuală. În al e vorba de oferirea de mai bune calificări unui număr de 1500 de tineri care se află la ora actuală în locul de muncă cu calificare redusă. Aici, în proporție de 80% s-au atins obiectivele. De asemenea, dorim uh, să oferim posibilități unui număr de 500 de tineri din centre de detenție. Aici 100% s-au realizat. În primele șase luni de participare în acest proiect, tinerii, după ce au participat, deci în primele șase luni după ce au participat la acest proiect, tinerii își găsesc un loc de muncă. Proiectul se adresează tinerilor care chiar au nevoie de sprijin și, în același timp, ilustrează foarte bine felul în care aceste fonduri uh, pot fi utilizate pentru a um, răspunde priorităților noastre de politici. Există două cadre principale asupra care doresc să vă atrag atenția. În primul rând, garanția pentru tineret. Aceasta a început în Letonia în 2014. Garanția pentru tineret finanțează trei proiecte. Unul dintre acestea este cel despre care vorbeam adineauri. Acesta mai este denumit programul A doua șansă, pregătiri vocaționale. Mai sunt și două alte programe. Unul se referă la măsuri active pentru piața forței de muncă și altul se referă la municipii și nevoile acestora. Garanția pentru tineret încearcă să finanțeze anumite activități în cadrul acestor programe, de exemplu, activități de, la primul loc de muncă, apoi uh, angajare subvenționată, posibilitatea de a deschide startup-uri, firme, sunt mai multe activități acoperite de această garanție pentru tineret, din care face parte proiectul pe care îl veți vizita dumneavoastră. A doua politică foarte importantă este reforma pregătirii vocaționale din Letonia. După cum știți, aceasta este o prioritate foarte importantă în cadrul recomandărilor specifice pentru țară, din raportul pentru țară din semestrul european. Țara Letonia, la ora actuală, depune eforturi pentru a modifica, pentru a moderniza, pentru a reforma uh, curriculum, curriculumul, pentru educația vocațională. Proiectul în cele din urmă sperăm că va duce la o mai bună angajare a acestor tineri care au disperat nevoie de o mai bună calificare și de un loc de muncă. Vă mulțumesc! Besten Mulțumesc, doamnă președinte. Ce să spun, salut uh, inițiativa de a extinde această vizită la patru zile. E greu să vizitez două state în trei zile. Deci, mă bucur de acest lucru. Mă bucur de asemenea că mergem și în Litonia și în Letonia. Sunt două țări pe care în trecut nu le-am prea vizitat. Așadar, cred că e important uh, să nu mergem doar în statele mari ale Uniunii, ci și în cele mici. E bine să vedem uh, cum funcționează acolo programele operaționale, să vedem acolo niște bune exemple. Deci mă bucur că vom merge. Nu comentez prea mult uh, uh, programul, oricum ar fi greu de schimbat în acest moment, însă am o întrebare pentru comisie cu privire la electrificarea căii ferate, acel proiect. Mie mi se pare că este un proiect pentru care nu s-a făcut vreo licitație de cofinanțare. Uh, Însă trebuie să vedem că fazele anterioare deja au fost finalizate, pentru că dacă nu, dacă vorbim de o etapă preliminară, poate nu avem multe de văzut. Nu aș vrea să știu ce putem exact vizita uh, cu privire la acest proiect de uh, electrificare feroviară. Mulțumesc pentru această întrebare. Într-adevăr, acest uh, proiect uh, este un proiect uh, nou, deci nu este o continuare a unui proiect anterior. E un proiect care deja a fost bine pregătit, este în faza sa matură de pregătire și, practic, înțelegem că se va anunța procedura de achiziții pentru proiect acum în aprilie, din câte îmi dau seama. Cât privește procesul administrativ, um, aplicația pentru finanțare din fonduri de coeziune uh, trebuie să ajungă la comisie înainte de această vară. De ce a fost ales acest uh, proiect? E bine, îmi pot imagina că uh, este cel mai important proiect uh, din Letonia cât privește dimensiunea sa și concentrarea investițiilor din fondul de coeziune pe o singură activitate. Colegii au identificat acest proiect ca fiind foarte important din perspectivă politică. E o chestiune care merită vizitată. Îmi imaginez uh, că există o dezbatere politică oricum vastă în această țară, care a culminat cu decizia guvernului uh, luată uh, la sfârșitul lui 2017 de a selecta soluția tehnică care va fi propusă. De fapt, conexiunea de la granița rusească și cu Belarusul înspre Riga. A existat o alternativă de a nu conecta Riga, ci portul Vens, Uh, din, uh, de pe granița de vest uh, a țării, care ar fi avut un raport cost-beneficii mai mic, dar totuși pozitiv. Însă proiectul ar fi fost mult mai scump. Prin urmare, cofinanțarea națională ar fi fost nesustenabilă din bugetul leton. De văzut uh, concret uh, nu sunt prea multe lucruri, însă este vorba despre un beneficiar important care ar merita întâlnit din această perspectivă. Mulțumesc! Mulțumim! Cam atât cu acest punct de pe ordinea de zi. Așadar. Acum uh, aș dori confidențialitate pentru punctul de pe ordinea de zi care privește Volkswagen. Prin urmare vom continua cu întâlnirea comisiei noastre Uh, prin urmare, consilierii grupurilor politice și eurodeputații și membrii secretariatului pot să rămână, însă toți ceilalți sunt rugați să părăsească sala. Deci ceilalți oaspeți ai noștri, vă rog, uh, părăsiți uh, sala. La fel și presa. Mulțumim!